încheiat. Votul va avea loc mâine. Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului lui uh, Capulaș Santos, rata de ajustare a plăților directe prevăzute de regulamentul numărul 73 pe 2009 pentru anul calendaristic 2013. Și mai întâi are cuvântul domnul Capulas Santos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário, senhoras Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În ciuda eforturilor domnului comisar Cioloș, și în ciuda eforturilor de a avea un bun buget pentru agricultură, din 2014 până în 2020 vom avea un buget foarte redus în domeniul agricol. Mecanismul disciplinei financiare se va utiliza și acesta este motivul. Comisia ia ca bază de calcul decizia luată de Consiliu în 8 februarie. Și aici trebuie să vă spun, Comisia ne-a uimit că pur și simplu a acceptat acest uh, buget pe care l-a propus Consiliul, în ciuda faptului că avem tratatul de la Lisabona. Deci, din punct de vedere instituțional, Parlamentul nu poate să accepte acest lucru și criticăm dur acest lucru. Avem un mandat de negociere pe care l-am obținut cu o mare majoritate referitor la negocierile privind regulamentul privind plățile directe. Și în, în cadrul acestor negocieri și al negocierilor referitoare la cadrul financiar multianual, această propunere este o lovitură. Însă sprijinim Comisia dacă dorește să, să aplice acest mecanism asupra agricultorilor, este vorba de aproximativ 80% dintre agricultori care primesc numai 15% din suma totală. Dorim discriminare pozitivă și dorim simplificare. Uh, și, din acest punct de vedere, propunerea Comisiei este justificată. Eu sper așadar ca colegii să adopte acest raport. Mulțumesc. Acum aș dori să îi dau cuvântul domnului comisar Cioloș. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor. Această propunere cu privire la aplicarea disciplinei financiare a fost făcută de către comisie, deoarece calculele pe care le-am făcut în legătură cu bugetul alocat pe 2014 ne-au arătat că ne situam la limita sub plafonului și acest sub plafon nu era suficient de uh, bine uh, um, finanțat. Și am ținut cont de uh, sumele din perspectivele financiare adoptate de Consiliu și nu cele din propunerea Comisiei. Am făcut acest lucru din motive de pragmatism. Da, am fi putut să ne bazăm pe propunerea Comisiei atâta timp cât perspectivele bugetare nu erau adoptate, inclusiv cu votul din Parlament. Totuși ne era foarte clar că șefii de stat și de guvern uh, sunt hotărâți să propună Parlamentului spre adoptare niște cifre care sunt uh, mult sub propunerea uh, Comisiei. Și deci, vrând să dăm dovadă de realism și de pragmatism, uh, și ca să dăm agricultorilor o imagine mai apropiată de realitate, ne-am uh, um, realizat calculele bazându-ne, cum spuneam, pe cifrele Consiliului, care este una dintre puterile colegislative, așteptând, bineînțeles, adoptarea perspectivelor financiare multianuale. Comisia ar trebui oricum să facă această propunere în ce privește disciplina financiară, pentru că agricultorii trebuie să știe pe ce pot să conteze la anul. Dar oricum avem tot timpul la dispoziție uh, mijloace de adaptare pentru acest nivel al disciplinei financiare. Și totul va depinde de o eventuală decizie, sperăm un nou, un nou acord între Parlament și Consiliu care ar putea să modifice aceste cifre. Așa cum știți, în fiecare an, în a doua jumătate a anului, mai precis la, în toamnă, se face un buget rectificativ și este un instrument pe care îl putem folosi și la anul. Dacă până la toamnă Consiliul și Parlamentul ajung la o înțelegere în ce privește perspectivele financiare, vom putea să folosim cifrele finale și să adaptăm propunerea cu privire la disciplina financiară ca atare. Până atunci, nu am putut decât să luăm în considerare cifrele care uh, sunt uh, uh um, susceptibile să fie adoptate. Noi am propus această franciză de 5.000 de euro. Deci am spus că pentru acele ajutoare directe care sunt uh, mai mici de 5.000 de euro nu se aplică disciplina financiară. Am um, făcut această propunere ca să repartizăm mai echilibrat ajutoarele directe și pentru a uh, ușura uh, calculul pentru că deja se face o modulare a plăților uh, mai mari de 5.000 de euro. Deci mi s-a părut că era logic ca pentru acei agricultori care primesc uh, mai puțin de 5.000 de euro pe an cu titlul de plată directă să nu li se aplice disciplina financiară. Deci e ca un fel de franciză. Și este o, un raționament coerent cu cel din reforma PAC, unde de asemenea există o franceză pentru mici agricultori. Iată câteva precizări pe care doream să le fac ca să se înțeleagă de ce am propus aceste măsuri de disciplină financiară și de ce am uh, preferat anumite cifre respectiv cele ale Consiliului, pentru că ni s-au părut mai realiste, ca să nu trimitem un mesaj greșit agricultorilor. Dar, încă o dată, această propunere este făcută uh, în așteptarea adoptării definitive a uh, perspectivelor financiare multianuale la Parlament. Și dacă această decizie nu va fi luată la timp, atunci regulamentul ne va uh, obliga să luăm alte măsuri. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Acum, pentru un minut, are cuvântul domnul Lavia de la Comisia de Bugete. Domnule președinte, domnule comisar, în calitate de raportor pentru aviz de la Comisia de Bugete, am să mă concentrez asupra aspectelor financiare ale acestui raport. Așa cum a spus deja și domnul comisar și domnul raportor, așteptăm adoptarea noului cadru financiar multianual și deci nu știm încă care vor fi resursele din rubrica 2 și care este nivelul maxim aplicabil pentru bugetul 2014. Și aici avem incertitudine maximă. Deci, mie mi se pare că nu era foarte clar dacă va fi nevoie de o adaptare a plăților directe pentru 2013 sau nu. Nouă de aceea ni s-a părut că era oportun să facem o anumită propunere pentru ca măsura de disciplină financiară să fie revizuită mai ales în cadrul procedurii de adoptare a bugetului pe 2014, ținând cont și de ceea ce a spus și domnul comisar cu privire la uh, posibilitatea propunerii unui buget rectificativ. Și uh, există și o altă posibilitate pe care nu putem exclude deocamdată, că nu va fi nevoie de o um, disciplină financiară și s-ar putea chiar să avem o mărire de 2% pentru a ține cont de inflație. Mulțumesc acum domnul Iar. 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pentru anul următor, Comisia prevede uh, reducerea plăților directe către agricultori și mi se pare realist faptul ca Comisia să, se, să ia în considerare reducerea bugetului. Oricare ar fi rezultatul negocierilor referitoare la CFM, trebuie să prevedem un mecanism uh, referitor la ce se întâmplă uh, dacă bugetul este depășit. Și în organizarea comună a pieței am prevăzut un astfel de buget. Deci este important să discutăm acest lucru. De asemenea, este de înțeles uh, ideea disciplinei financiare, însă nu înțeleg mecanismul prin care se adună acești bani. Eu mă văd ca un specialist în domeniul politic deci doresc să îmi analizez uh, deciziile din toate punctele de vedere. Recomandarea comisarului este să nu se reducă plățile pentru cei plățile de mai puțin de 5.000 de euro. Asta este logic, dar efectele sunt următoarele. În statele membre uh, se creează un mare dezechilibric. Vrem să acceptăm ca unele țări, din cauza structurii uh, Um, agricultorilor, exploatărilor lor agricole, practic nu vor participa nicicum la reducerea acestui buget. Cum să explicăm agricultorilor uh, diferența dintre Franța și Polonia? Sau ce fel de stimulente să aibă aceste țări să, fie, să, econome, să economisească bugetul dacă pentru cheltuielile Uh, suplimentare, nu trebuie și ei să contribuie. Au loc uh, trialogurile referitor la negocierea PAC și acestea, în acest sens uh, avem de-a face cu o contradicție. Dacă Bruselul are nevoie de bani la buget, trebuie să reducem pe, de altă, pe altă parte? O astfel de abordare lineară a disciplinei uh, financiare uh, a fost. Uh, a existat deja o, o exprimare în favoarea unei astfel de abordări lineare, însă eu nu văd asta ca o politică coerentă. Sunt pentru ca o reducere ce urmează să fie impusă în, următoarele, ă, în următorul an în toate statele să fie impusă tuturor statelor membre la fel, într-un mod liniar. Reducerile vor fi mai mici în anumite țări și va crea în plus ă, un stimulent pentru economisire. Dacă ne gândim că mai trebuie să luăm în considerare și rezerva pentru criză, bineînțeles, uh, disciplina financiară va fi mult mai importantă. De aceea ar fi foarte bine ca toate statele europene să contribuie la fel la această disciplină financiară. Mulțumesc, spune președintele, domnule Castro, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, vreau să spun cu multă claritate și cu multă forță că Parlamentul nu poate să accepte ca reducerea plăților directe se bazeze pe concluziile Consiliului din 7-8 februarie. Era un acord politic care încă nu a fost um, acceptat de Parlamentul European, așa cum prevăd tratatele și de aceea ni se pare inacceptabil faptul că o instituție cu cea mai mare legitimitate democratică este uh, pur și simplu trecută cu vederea. În așteptarea unui acord, reducerea plăților directe ar trebui să se bazeze pe cifrele maxime pentru 2014 pe care le-a indicat Comisia în propunerea sa pentru planul financiar multianual, ceea ce este coerent și cu uh, regulamentul plăților directe pe care l-a adoptat această plenară. În plus, Comisia Agricultură, pe care am onoarea să o, o prezidez, nu este de acord să se aplice același procent de reducere, indiferent de mărimea exploatațiilor sau de suma pe care o primesc agricultorii cu titlu de plată directe. Și de asemenea, în ce privește uh, plățile directe inferioare uh, sume de 5.000 de euro, suntem de acord că acestea să nu fie afectate. Doamna Reimers, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Cadrul financiar multianual nu a fost încă adoptat. Încă nu reușim să atingem respectul pentru cetățenii europeni pe care îl merită acest Parlament, pentru că este alcătuit din reprezentanți directi ai cetățenilor. Trebuie să decidem date pentru următorul buget și acestea solicită o disciplină financiară în domeniul agricol, deci o reducere a acestui buget. Când vorbim despre asta, pentru mine este clar că toată lumea trebuie să fie tratată la fel de lege. Toți agricultorii au aceleași drepturi și aceleași obligații. De aceea este logic să se facă reduceri în mod linear. Deci fiecare stat membru cu să facă o reducere de același procentaj. Pentru că disciplina înseamnă ca toată lumea să aibă aceeași preocupare pentru a economisi nu putem să impunem o disciplină variabilă diferitelor state membre. Nu se poate ca în Europa să devină la modă să gândim în alb și negru, să decidem dacă anumite tipuri de structuri sunt mai, fie ele mari sau mici, sunt bune sau rele. Nu așa trebuie să gândim. Cu toții trebuie să lucrăm împreună pentru a ajunge împreună la un obiectiv comun. Asta înseamnă că trebuie să ducem poverile în mod egal și asta înseamnă reduceri lineare. Deci nu să excludem din principiu uh, plățile de mai puțin de 5.000 de euro și mici agricultori care primesc mai puțin bani trebuie să învețe, că, să, să știe că pe termen lung vor primi mai puțin bani și că vor trebui să se uh, descurce cu mai puțin. Nu are sens să le lăsăm iluzia celor mici că um, totul este în regulă și să punem povara numai pe cei mari. Asta va duce la o luptă între agricultori și va promova această gândire în alb și negru pe care o vedem la ora actuală în uh, dezbaterea publică. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum două minute, domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Capulaș Santos pentru că s-a angajat să se ocupe de acest raport în mijlocul negocierilor intense pe marginea pacului. A fost o pedeapsă cumplită. M-aș fi gândit că are destule altele de făcut eh, fără să se mai încurce și cu acest raport categoric. Asta a fost o presiune suplimentară și pentru noi, cei din Comisia Agri. Cheltuielile totale pe, pentru PAC au ajuns la un punct la care e nevoie de disciplină fermă pentru a ne asigura că cheltuielile rămân în limitele bugetului alocat și conform concluziilor Consiliului. Din nefericire, avem, iată, o rată de ajustare sub prag care va duce la efecte negative și disproporționate asupra agricultorilor din multe state membre. Pragul de sub 5.000 de euro propus înseamnă că 80% dintre fermieri vor fi excluși în această disciplină financiară. Mie mi se pare foarte greu să le justific agricultorul pe care eu îi reprezintă ce 20% dintre ei vor trebui să acoperă un deficit acumulat din cauza unor cheltuieli făcute practic de 100% din statele membre și de 100% din agricultori. Ar trebui să sprijinim o măsură care va duce, să nu sprijinim o măsură care va duce fără îndoiel la astfel de inegalități extreme între agricultori și statele membre și care ar distruge orice speranță de echitate în domeniu. Regulamentul privind plățile directe, care este parte a dosarului de reformă PAC, presupune o întârziere a aplicării acestui prag Ideea era să ne asigurăm că disciplina financiară, povara acesteia este împărțită în mod egal și echitabil de toți agricultorii din întreaga Uniune Europene. Cred, domnule președinte, că asta trebuie să facem și cred, domnule comisar, că dumneavoastră trebuie să faceți asta, pentru că, în opinia mea, această propunere este total inacceptabilă, neadecvată și inechitabilă. Domnul Omarji, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt oarecum mirat despre felul în care se va aplica acest regulament în regiunile ultraperiferice sau teritoriile de peste mări, deși acestea dispun de un statut aparte, având în vedere situația lor geografică. Dacă am înțeles eu bine, li se cere să financeze o rezervă de criză de care, de fapt, nu vor putea niciodată să beneficieze și nu putem să ignorăm nici faptul că din cauza acestui uh, regulament și a uh, reducerilor plăților directe, atunci uh, regiunile ultraperiferice vor fi cele mai afectate pentru anul civil 2013. Știu, domnule comisar, că dumneavoastră țineți ca specificitățile acestor regiuni să fie avute în vedere. Și acesta este și uh, sensul amendamentului numărul 12, pe care eu împreună cu alți 40 de colegi l-am uh, cosemnat, pentru că cerem ca această disciplină financiară să nu afecteze regiunile ultraperiferice și insulare.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 nu putem avea o Europa cu două viteze, vechile state membre într-o poziție privilegiată, cele mai noi rămân de capul lor. De ce să nu primească agricultorii din Polonia la fel ca și agricultorii din Franța? Spuneți, nu le putem explica asta uh, fermierilor francezi. De ce nu le-a spus asta polonezilor când au aderat? De ce nu le-a spus o țăranilor bulgari? cât timp o să tolerăm aceste standarde duble? Cum rămâne cu unirea în diversitate? V-ați săturat de diversitate? Sau vreți să fim uh, divizați în uniformitate, în uniformitatea fermei animalelor, cu unele animale mai egale decât altele? Vă mulțumesc. Domnul Dorfman, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în principiu este regretabil faptul că trebuie să discutăm de fapt despre acest subiect. Este regretabil că în perioada de planificare trecută nu put, în perioada actuală de planificare nu putem să um, le oferim agricultorilor siguranța că ceea ce le-am promis va fi și pus în aplicare. Și pentru următoarea și mai puțin. Uh, ne-ați spus, domnule comisar, cum vedeți că trebuie să se facă reducerile. Ați confirmat asta astăzi și cred că este un semn înspre uh, promovarea micilor uh, exploatații. Nu vorbim despre, foarte, despre cifre foarte mari, 10-15 euro pe hectar. Eu cred că este o abordare bună. Dacă micile exploatații trebuie să uh, să supraviețuiască și noi trebuie să dăm uh, semne politice în acest sens. Este un semn modest, dar este un semn în direcția cea bună. Bineînțeles că asta ridică problema distribuției între diferitele state membre și sunt de acord cu colegul Iar care spunea că poate altfel ar fi trebuit să se rezolve situația uh, distribuindu-se întâi în rândul statelor membre reducerea și apoi să se aplice în interior aceste prevederi. Dar în principiu, eu consider că propunerea este una corectă, că ar trebui să eliminăm, să excludem aceste mici exploatații și să nu le uh, punem mai multe obstacole. Eu voi sprijini această propunere. Mulțumim. Acum doamna Garcia Perez. Un minut. Președinte, comis- Domnule președinte, domnule comisar, în luna februarie, de agric... ministrul de agricultură al Spaniei, domnul Caniete, a anunțat că acordul cadru financiar era unul pozitiv pentru că nu se va ajunge la reduceri pentru uh, agricultorii spanioli în ce privește banii pe care îi primesc din PAC. Și o lună mai târziu a devenit propunerea Comisiei în ce privește disciplina financiară în care se propune o reducere cu 5% a ajutoarelor destinate agricultorilor europeni. Ceea ce a provocat o respingere din partea delegației socialiste spaniole. Și noi nu putem să acceptăm această reducere uh, uh brutală pe care o propune Comisia. Această propunere a fost adoptată pentru PAC, dar de fapt se va ajunge la asemenea reducere în toate domeniile și să nu uităm că Parlamentul încă nu a acceptat uh, aceste perspective financiare. Dar doamna Uland, un minut. On the direct payments for every year of full... Să nu uităm că această propunere a pornit de la o bază de de Consiliu, însă Comisia a mers mai departe au cerut această reducere de mai bine de 5%, care ar presupune o reducere de ansamblu de aproape 1,5 miliarde. Asta înseamnă aproape dublul sumei pe care Comisia încerca să o acopere inițial. Înțeleg că vor să taie cât de mult posibil în fiecare linie bugetară, însă de data această comisie a mers prea departe. Colegi, v-aș ruga să sprijiniți să-l sprijiniți pe raportor și propunea inițială a Comisiei, și anume de reducerea plăților cu 0,7 și să se includă doar acei agricultori care primesc mai mult de 5.000 de euro. Nu sunt de acord cu această rezervă, însă ar trebui să provină din alte fonduri în acestea. Mulțumim. Uh, domnul Faimon. Pánové, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să spun foarte clar că nu sprijin propunerea Comisiei referitoare la reduceri selective a, a, a plăților directe pentru agricultori în 2013. Oare aceste măsuri de disciplină financiară sunt necesare în acest moment? Asta este întrebarea. Având în vedere lipsa unui cadru financiar multianual pentru 2014-2020, nu este necesară o reducere de 5% a plăților directe. Eu sprijin sugestia raportorului că 1% ar fi suficient și voi susține această poziție și la votul de mâine. Cel mai negativ uh, lucru este abordarea selectivă. Comisia uh, a um, optat să excludă plățile sub 5.000 de uh, euro. Asta înseamnă că, practic, mici agricultori nu vor trebui să strângă cureaua, ci numai uh, agri... exploatațiile de măsuri, de mărime medie sau mare. Nu sunt de acord cu asta. Reducerea trebuie să se aplice tuturor și dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci se va crea un avantaj nedrept micilor agricultori. Pentru Republica Cehă, pe care eu o reprezint, acest lucru este inacceptabil. Nu avem nevoie de ferma animalelor în care unii sunt mai egali decât alții. Mulțumim, domnul Mato Adrover. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Precum colegul meu, Aș dori să uh, pledez cauza regiunilor ultraperiferice. Acestea nu trebuie să facă parte din domeniul de acoperire al disciplinei financiare uh, despre care este vorba în acest raport. Așa cum nu le-am aplicat nici principiul modulației uh, financiare din cadrul PAC. Dumneavoastră cereți să se facă o reducere de uh, 14,5 Uh, milioane de euro. Ori aceste regiuni vor fi grav afectate pentru că și așa banii pe care îi primesc din PAC sunt uh, uh, foarte puțini. Parlamentul își dorește o mărire a fondurilor destinate acestor zone pentru că ele nu beneficiază suficient de pe urma ajutorilor europene. Franța și Spania de ani de zile oferă sprijin financiar suplimentar pentru a completa ceea ce se acordă în baza PAC. În domeniul agricol, Uniunea Europeană nu sprijină suficient aceste zone care au fost uh, atinse puternic de criză, unde șomajul afectează aproape 50% din uh, populația activă. și în temeiul articolului 349 din tratate, Parlamentul trebuie să dea dovadă de solidaritate cu agricultorii din zonele ultraperiferice și în ce privește disciplina financiară și chiar și bugetară să le uh, acordăm un tratament de favoare. Mulțumesc care cuvântul domnul Andriu. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Întâi vreau să adresez mulțumiri colegului meu, Luis Manuel Capula Santos, pentru munca pe care a depus-o. Eu susțin raportul dumnealui. Trebuie să fim realiști, așa cum spuneți și dumneavoastră, domnule comisar, dar realitatea este că Parlamentul este colegislator Uh, uh, are puterea de codecizie de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și atunci noi trebuie să fim respectați. Propunerea dumneavoastră mi se pare de-a, de dreptul comică. Încă nu există un acord în ce privește viitoarele perspective financiare multianuale între Consiliu și Parlament și acum ni se cere să ajustăm plățile directe pentru anul civil 2013 și care vor fi plătite în 2014 în funcție de niște cifre care nu au, au fost uh, adoptate și nu mi se pare normal să se întâmple astfel. Apoi, în ce privește specificitățile din regiunile ultraperiferice, aceste specificități sunt înscrise în tratate și trebuie luate în calcul. Ca atare, astăzi ca și mâine, eu cred că nu trebuie să reducem plățile pentru exploatații agricole din aceste regiuni sensibile. Thank you very much and... Mulțumesc. Trecem la procedura catch de ai. Am doi vorbitori înscriși. Întâi domnul Danielis, un minut. Chire proedre, chire pitrope. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că colegii au dreptate când sunt împotriva excluderii micilor agricultori. Dar nu trebuie să uităm, stimați colegi, că micile exploatații agricole nu sunt cele care beneficiază de pe urma celei mai mari părți ale bugetului. De asemenea, în aceste mici exploatații sunt angajate foarte multe persoane și nu trebuie să uităm acest lucru, mai ales pentru că de multe ori este vorba de uh, exploatații în uh, regiuni îndepărtate care sunt și mai puternic confruntate cu criză decât alte regiuni. Și trebuie să ne gândim și la asta când uh, votăm. Domnul Kelly acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i spun domnului comisar că sper că domnia sa și președinția irlandeză a Consiliului vor putea găsi o soluție privind această chestiune înainte de încetarea mandatului irlandez, adică în următoarele săptămâni. Dacă reușim să facem asta, am face progrese considerabile. Și că am putea traduce asta într-un act juridic, asta ar fi foarte, foarte bine. În ceea ce privește chestiunea în discuție, da, e o problemă spinoasă situația, e neplăcută pentru toți cei implicați. Însă avem nevoie de o modificare și curând. Trebuie să fim gata și trebuie să fim realiști. Și dacă vrem să fim realiști, trebuie să recunoaștem că e nevoie de o schimbare, însă să facem o excepție pentru micile ferme. Multe dintre acestea depind de plățile în cauză și trebuie să facem o excepție pentru acestea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum aș da, aș da cuvântul domnului comisar Cioloș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa, am ocazia să reiau o parte dintre elemente și să aduc lămuriri. Această propunere, domnule Andrieu, nu este o dovadă de respect față de Parlament. Este o măsură de precauție. Dacă Parlamentul, la Uh, sfârșitul negocierilor în ce privește perspectivele financiare multianuale va reuși să mărească bugetul PAC și să uh, îl aducă la nivelul propunerii inițiale a Comisiei, nu va trebui să aplicăm această măsură. Dar, deocamdată, cifrele pe care le avem uh, la dispoziție în urma deciziei Consiliului sunt acestea. Deci, în loc să facem acum o mică reducere și după câteva anunțe reducem și mai mult, mi se pare că e preferabil să avem această uh, uh, politică prudentă, preventivă. Oricum, este vorba despre o propunere legislativă și dumneavoastră și Consiliul urmează să aveți ultimul cuvânt. Eu am precizat un lucru și l-a spus și domnul Lavia. Prin bugetul rectificativ putem să revenim asupra acestei reduceri pe care am propus-o și să facem în așa fel încât uh, plățile directe să nu fie reduse cu același procent. Ni s-a spus că luăm bani din buzunarele agricultorilor. Disciplina financiară se aplică astfel încât să se financeze un fond de criză uh, care va fi destinat tot agricultorilor. Să nu trăiți cu impresia că se iau bani uh, pentru a fi dat uh, altcuiva. Doamna Garcia Perez, Vă aduceți aminte că în urmă cu doi ani, cred, când am avut criza cu sectorul fructelor și legumelor, tocmai pentru că am avut fondul de criză, am putut să ajutăm Spania și alte țări care au producători de fructe și legume ca să uh, compensăm o parte din pierderile lor. Iată la ce sunt folosite acești bani. Nu sunt niște bani pierduți. Facem uh, o rezervă în caz de criză și dacă această rezervă nu este folosită în 2014, dacă nu vor fi crize, acești Bani nu vor fi pierduți, vor fi returnați agricultorilor. Este pur și simplu un fond de economii. Revin la acest plafon de 5.000 de euro. E adevărat, domnule Nicholson. E vorba de 80% dintre agricultori care vor fi scutiți. Dar vă reamintesc, 80% dintre agricultori primesc doar 20% dintre plățile directe. Deci noi scutim pe acei agricultori care de fapt nu reprezintă decât 20% din uh, suma totală alocată cu titlul de plăți directe. Deci până la urmă doar o minoritate a exploatanților vor avea de suportat această măsură. Da, un număr mai restrâns, dar care uh, primesc sume mai mari. Deci eu cred că este totuși o măsură echitabilă. Și pe plan administrativ este mai simplu deoarece datorită acestui plafon de 5.000 de euro, 80% dintre exploatanți sunt excluși și uh, atunci și sarcina administrativă este uh, concomitent redusă. Regulamentul actual este cel pe care trebuie să respecte comisia, așa au hotărât colegiuitorii și în regulament se spune că modulația nu se aplică regiunilor ultraperiferice, dar disciplina financiară li se aplică. Comisia nu avea de ales. Comisia trebuie să respecte regulile. Comisia face propuneri legislative și în acest caz am ținut cont de acest regulament. Și regulamentul respectiv stipulează faptul că se aplică procedura de codecizie pentru aceste regulamente și Parlamentul și Consiliul trebuie să ia o hotărâre până pe 30 iunie. Dacă până la data respectivă nu se ia o decizie, se aplică regulamentul financiar precedent. Și noi va trebui să facem o nouă propunere. Iată, am adus niște lămuriri, sper că situația este mai clară și sper că aveți suficiente elemente ca să luați o decizie în cunoștință de cauză. Mulțumim, domnule comisar, pentru explicațiile furnizate. Acum ultimul vorbitor este domnul raportor Caplaș Santos. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că domnul comisar întotdeauna a cooperat foarte bine cu Parlamentul și îi mulțumim foarte mult pentru această disponibilitate continuă de a coopera și a discuta cu noi. Însă, de această dată, nu ni s-a părut că a fost la fel. Înțelegem că este probabil o abordare pragmatică sau bună din punct de vedere politic, însă nu poate fi pus sub semnul întrebării echilibrul între instituții. Cred că ar trebui să acționăm altfel aici. Am mai spus-o și mulțumesc colegilor care uh, au spus asta, pentru că asta confirmă poziția Parlamentului. Oricum, independent de conținutul intervențiilor, toată lumea susține că noi trebuie să ne menținem mandatul și oricum uh, apărăm în general agricultorii dar și a micilor, îi apărăm și pe micii agricultori. Președintele, mulțumim, dezbaterea se încheie, votul va fi mâine la 11.30. Sesiunea se reia mâine 12 iunie 2013.